God morgon och varmt välkomna till att åter... Bună dimineața și bun venit tuturor. Reluăm sesiunea Comisiei FEM. Ca de obicei, vom analiza ordinea de zi și apoi o vom adopta. În primul rând, vreau să vă spun că sunt mai multe propuneri de modificare a ordinii de zi. La solicitarea doamnei Zaborska, care răspunde de avizele din proprie inițiativă cu privire la contribuția europeană la combaterea criminalității juvenile. Vom discuta acest punct. Uh, votul se amână, dar discuția va avea loc astăzi. Apoi, doamna Ianic Kandakis, ce răspunde de un aviz pentru combaterea abuzurilor sexuale și exploatării sexuale a copiilor și acest vot va fi modificat, însă punctul rămâne pe ordinea de zi. Deci vom putea rediscuta acest punct. Dosarul cu privire la delegația Comisiei în Islanda a fost uh, eliminat de pe ordinea de zi pentru că încă nu s-a întocmit raportul. Acestea sunt cele trei propuneri de modificare a ordinii de zi și vă întreb acum dacă putem adopta ordinea de zi. Bine, trecem atunci mai departe la următorul punct. Comunicările președintei. Nu am nimic de comunicat astăzi. Punctul 4. Aprobarea procesului verbal al reuniunii din 2 septembrie. Procesul verbal este în dosar și dacă nu transmiteți uh, obiecții înainte de sfârșitul reuniunii de astăzi, se va considera adoptat acest proces verbal. Și astfel ajungem la punctul 5. Este raportul doamnei Iana Kudakis, mai degrabă avizul doamnei Iana Kudakis, se referă la combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile. Comisia responsabilă pe fond este LIBE. Și îi dau cuvântul acum doamnei Iana Kudakis ca să ne facă o prezentare a avizului după care vom putea discuta acest punct. Am discutat deja acest dosar pe 2 septembrie și pot să vă spun că și Comisia Libe a organizat o audiere publică pe 28 și 29 septembrie. Dar îi dau cuvântul doamnei Iana Gudakis. Vă rog, doamnă. Um, good morning, everyone. Bună dimineața tuturor! Îmi face o plăcere deosebită să fiu aici și sper să nu vă dau uh, microbi uh, acum înainte de a pleca în Grecia. Am primit foarte multe amendamente, cam 100, însă cam toate merg în aceeași direcție. Iar uh, la biroul meu încercăm să le unificăm și să ajungem la propuneri de compromis, care cred că ar ușura viața tuturor. Suntem cu toții de acord. Singurul punct oarecum controversat este cel referitor la menționarea pedepsei cu închisoarea. Eu am propus uh, să se menționeze cele mai bune practici din statele membre. Acest punct se va vota la comisie. Eu una nu aș vrea să se menționeze o pedeapsă specifică. Așa asta din două motive, pentru că dacă ar fi să menționăm o pedeapsă, aș propune o pedeapsă foarte, foarte severă. Pe, și pe de altă parte, cred că nu este cazul să ne împiedicăm în aceste detalii. So we have that problem. Uh, the other problem we have is whether we should block or... Altă problemă este înlăturarea sau eliminarea. Și aici se pare că e, lucrurile, că nu este un acord. Însă să sperăm că vom rezolva această problemă și sperăm că vom aduce ambele elemente în aviz. Deocamdată aș vrea să știu dacă vreți să organizăm o întâlnire a raportorilor din umbră sau dacă vreți să mă lăsați pe mine să redactez compromisurile și să le transmit pe internet. Cred că ar fi mai eficient așa, dar dacă vreți să ne întâlnim, n-am nimic împotrivă. Ieri s-a votat la Comisia pentru Cultură, nu știu cum, e, cum a fost votul, aștept să văd raportul final. În orice caz, Comisia pentru Cultură analizează acest aviz din punct de vedere strict tehnic și nu din punct de vedere uman sau al uh, diferenței între sexe. Aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au propus amendamente amendamente foarte bune care au consolidat raportul. Așa mă și așteptam de altfel. Acum aștept să primesc observațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna Iana Kudakis, pentru aceste observații. Acum dau, vă dau cuvântul pentru eventuale observații. Vi har Mrs. Zaborska. Varsågod. Doamna Zaborska, vă rog. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să o felicit pe doamna Iana Kudakis pentru eforturile deosebite pe care le-a făcut, pentru activitatea excelentă ne-am pus de acord cu privire la acest raport, așa cum arată și amendamentele depuse. Știu că de curând s-a adoptat o declarație scrisă pe o temă similară. În ea se prezentau mai multe opinii cu privire la libertatea de expresie pe internet. Cred că ar trebui să dăm dovadă de consecvență în ceea ce privește obiectivele Comisiei. Și acest raport se bucură de sprijinul PPE. Mulțumim, doamna Zaborska. Are cuvântul domnul Șova. Merci, la Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am de făcut observații deosebite cu privire la text sau la activitatea raportoare. Eu vreau doar să salut acest uh, aviz, însă am o întrebare la care nu am primit răspuns. Aș vrea să știu ce părere are doamna raportor și colegii. Textul comisiei vorbește în prima parte despre copii. Se definește un copil ca o persoană care nu a, atins la vârsta, nu a ajuns la vârsta maturității sexuale. Și uneori se vorbește despre persoane cu vârsta mai mică de 18 ani în textul comisiei. Uneori deci se face trimitere la maturitatea sexuală, alteori se face eh, referire la vârsta mai mică de 18 ani. Două noțiuni complet diferite și nu știu care e propunerea adecvată pe care ar trebui să o alegem. Care este, deci, pragul pe care îl impune maturitatea sexuală sau vârsta de 18 ani? Ehm, Mulțumesc foarte mult. Doamna Meisner acum. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ich dachte, Frau Jana Kulgakis... Da- da- Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Văd că doamna raportor uh, vrea să răspundă deja, dar aș vrea să mai fac și eu uh, câteva observații. Sigur că vorbim despre persoane cu vârsta mai mică de 18 ani și pornografia infantilă rămâne o infracțiune, indiferent ce vârstă are copilul respectiv. E bine că ne-am implicat în rezolvarea acestui subiect. Nu este o temă care ține doar de femei. Poate că sunt afectate mai multe fete decât băieți, dar în orice caz sunt afectate ambele sexe și, uh, în general, vinovații sunt, infractorii sunt bărbați, dar uneori se întâmplă ca femeile să fie complici. Aș vrea să fac observații legate de programele terapeutice. Trebuie să înțelegem că atunci când apare pornografia infantilă pe internet, uh, informația respectivă ar trebui ștearsă cu totul, să nu fie doar înghețată sau suspendată. Cum putem avea programe terapeutice pentru vinovați. Cum putem uh, avea grijă de familiile victimelor dacă nu se face acest lucru? Am propus acest lucru prin intermediul unui amendament și am auzit că există în Anglia o linie fierbinte pentru infractori este uh, o problemă foarte serioasă, mai ales dacă ne gândim la faptul că sunt implicați copii. Mulțumesc foarte mult, doamna Bauer. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să-i mulțumesc și eu Marinei pentru acest aviz și am două scurte observații de făcut cu privire la această discuție. discuție. În primul rând, legat de uh, încălcarea drepturilor omului, cred că trebuie să vorbim despre vârsta de 18 ani, nu de, despre vârsta mai mică. În ultima vreme există tendința de a admite că în toate cazurile în care vorbim despre abuzuri împotriva copiilor, limita de vârstă este de 18 ani. Și în, în, conform, acest lucru este conform Convenției ONU. Apoi, legat de ce spunea Marina, înlăturarea sau blocarea site-urilor. Din punct de vedere tehnic, prioritatea ar fi uh, eliminarea completă a site-urilor, însă să nu uităm că sunt și surse suplimentare. Însă, probabil că acest lucru va fi mai problematic și asociațiile care gestionează tehnic aceste site-uri, uh, site-urile de internet sunt pentru eliminarea lor completă, nu doar pentru blocare. Cred că ar trebui să solicităm cooperarea mai fermă. Poate că avem un uh, trimis special în Statele Unite pe tema protecției datelor. Acesta ar putea eventual primi anumite însărcinări de a șterge paginile de internet găzduite în Statele Unite. Pentru că multe dintre, dintre domenii sunt fie din Rusia, fie din Statele Unite. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Bauer. Acum îi dau cuvântul doamnei Bosco. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să-i mulțumesc și eu, doamnei raportor. În uh, prezentarea sa introductivă, doamna raportor ne-a spus că dorește să menționeze și închiderea site-urilor internet în amendamentul de compromis. Cred că acesta este principalul punct de discuție din raport. Cum să decidem dacă este mai bine să blocăm conținutul sau să uh, închidem pur și simplu site-ul. Eu însă, doamna președinte, nu am depus amendamente Însă vreau să vă atrag atenția asupra termenului de prescriere a infracțiunilor sexuale. Foarte adesea, acest termen de prescriere reprezintă un obstacol pentru tinerele sau tinerii care au suferit abuzuri sexuale. Abia după câțiva ani, de fapt mult mai târziu, ei reușesc să uh, Uh, recunoască public abuzurile care au fost uh, supuși, iar atunci este prea târziu pentru că infractorul scapă de orice urmărire penală. Și încă un lucru. Dacă există abuz într-un cadru instituțional, și aici mă gândesc, uh, de exemplu, la copiii care se găsesc în centrele de adopție sau în tot felul de centre de găzduire. E bine, când constatăm că o astfel de instanță permite perpetuarea unui abuz cred că ar trebui să considerăm că acel, um, acea infracțiune are circumstanțe agravante. Mulțumesc. Okay, Mulțumim, doamna Boscurt. Och Rackis för att dels svara på frågorna och avslutande kommentarer. Varsågod. Am să dau acum cuvântul raportoarei ca să poată trage concluziile. <clears throat> Da, am notat mai multe aspecte aici. În primul rând, în ce privește definiția copilului. A trebuit să ne consultăm cu celelalte comisii și um, să definim uh, ce înseamnă copil. În unele state membre, copilul are vârstă până la 18 ani. În uh, Statele Unite, de exemplu, copilul este sub vârsta de 16 ani. Între 16 și 18 este adolescent. Diferența este că la ambele vârste există infracțiuni sexuale, dar mai apare o diferență, vârsta consimțământului. Dacă ai 17 ani, poți consimți să faci sex. Dar, desigur, dacă uh, cineva te forțează, uh, nu este acceptabil, constituie o infracțiune. Deci e o diferență fină aici. Noi am făcut distinția între copii și adulți și adolescenți. Da, e adevărat, ambele sexe sunt expuse la abuzuri și ambele sexe încep să devină infractori. Am constatat că femeile sunt mai uh, dispuse, nu știu de ce. În uh, Statele Unite am constatat mai multe cazuri în care infractorii uh, erau um, uh, și bărbați și femei, ba chiar acționau în echipă. Nu știu de ce, um, Poate femeile uh, considerau că sunt supuse la presiuni din partea soților lor, dar uh, totuși nu-mi explic. În ce privește terapia și consilierea, da, oferim consiliere pentru familiile și copiii afectați și unul dintre amendamente propune să existe o linie telefonică disponibilă tuturor în toată Uniunea Europeană. De asemenea, credem că ar trebui să oferim ajutor și uh, consiliere familiilor infractorilor care și ele suferă destul de mult. M-am întâlnit cu unele familii uh, din această situație și este foarte dificil să constați că crezi că te-ai căsătorit cu un bărbat, un cap de familie și dintr-o dată afli că este arestat uh, pe motive de infracțiuni sexuale. Tu ai copii cu bărbatul ăla. Deci, dai seama, pur și simplu îți dă toată viața peste cap. Trebuie să urmeze apoi uh, uh, despărțirea și așa mai departe. Deci uh, trebuie să le acordăm asistență. În ce privește blocarea sau eliminarea? Cred că într-o lume ideală ar fi bine să putem pur și simplu să ștergem conținutul sau saltul respectiv. Însă, în realitate, acest lucru nu se poate întâmpla. Și dacă nu se poate întâmpla, ar fi uh, prea restrictiv să zicem că dacă nu putem să-l ștergem, dacă nu putem să înlăturăm uh, site-ul respectiv în mediul online, atunci să lăsăm așa cum este. Măcar să blocăm conținutul. Atâta vreme cât uh, imaginile copilor abuzați vor uh, rămâne postate pe internet, ei continuă să fie practic supuși la același abuz. Deci dacă nu putem să ștergem site-ul, să ștergem adresa respectivă, măcar să blocăm conținutul, deși ștergerea adresei ar trebui să rămână o prioritate. Și mai era ceva în legătură cu dreptul penal. Cred că doamna Bauer, ba nu, ă, cealaltă colegă, a întrebat ă, câtă vreme infracțiunea rămâne infracțiune. E bine, termenul de prescriere depinde de statul membru. În Marea Britanie, uh, S-au descoperit multe cazuri în care copiii au fost uh, abuzați când erau foarte mici și uh, um, faptul încă nu s-a prescris. Deci nu există o limită în timp. În, altele, în alte țări însă există. Este prea târziu să îi ajutăm pe cei care au suferit în trecut, dar Poate că ar trebui să sugerăm statelor membre să introducă un amendament undeva în codul penal pentru a preîntâmpina astfel de situații. Cred că am putea să facem acest lucru. Cred că am răspuns la toate întrebările, nu-i așa? Da, mulțumim, doamna Iana Kudakis. Cred că avem acum o întrebare de la domnul Șuria. Da, aș dori să insist pe un punct. Articolul 2 din propunerea comisiei, articolul 2, a spune că copilul este o persoană sub vârsta de 18 ani. Mie îmi convine. Sub 18 ani. Asta înseamnă că orice proiect pe care îl concepem va fi aplicat copiilor sub 18 ani. Însă, la articolul 3, chiar cel următor, la punctele 2 și 3, Comisia spune – este vorba despre un copil care nu a ajuns la maturitatea sexuală. Însă în Franța, maturitatea sexuală este la vârsta de 16 ani. Deci, articolul 2 spune că această legislație se aplică tuturor copiilor de sub 18 uh, ani, însă uh, următorul articol vorbește despre cei care n-au atins maturitatea sexuală. Pe când, în Franța, uh, v-am spus care este situația. Deci apare aici o contradicție ce facem cu cei cuprinși între vârsta de 16 și 18 ani? Eu cred că n-ar trebui să mai vorbim despre maturitatea sexuală, ci pur și simplu de vârsta de 18 ani. Nu cred că s-au uh, depus uh, amendamente pe această temă. Nici eu n-am depus un astfel de amendament pentru că mărturisesc că mi-au scăpat aceste fraze din articolul comisiei, cele referitoare la maturitatea sexuală. Dar dacă toată lumea este de acord că trebuie să stabilim pragul la 18 ani și nu la vârsta maturității sexuale, poate că ar trebui să depunem un amendament oral, eventual să votăm. Nu știu dacă mi-am exprimat clar. Deci eu cred că ar trebui să vorbim doar de vârsta de 18 ani și nu de vârsta maturității sexuale, pentru că asta le-ar apărea dispoziții diferite, diferit interpretate în statele membre și am avea contradicții. Okay, the way I understand... Oh, sorry. The way... Doamna Iana Kudakis. După cât înțeleg eu, 18 este vârsta prag, însă facem o diferențiere între copil și adolescent. Însă, până la urmă, 18 este vârsta care ne interesează. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie să avem o formulare și mai clară, atunci da, ar trebui să o facem. Deci dacă vreți să depunem uh, o modificare orală, cu dragă inimă. Da, eu cred că la articolul 3, punctele 2 și 3, trebuie neapărat să intervenim și să suprimăm noțiunea maturității sexuale, să nu vorbim decât de vârsta de 18 ani, pentru că poate crea confuzii. Doamna Brit Svensson, votul va avea loc în comisia noastră pe 29 și 30 noiembrie. Comisia Libe urmează să voteze cândva la mijlocul lunii martie. Propun acum să-i mulțumim doamnei Iana Kudakis pentru activitatea depusă și să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul doamnei Zaborska. Dumnea ei și-a asumat responsabilitatea pentru raportul din proprie inițiativă, intitulat contribuția politicilor europene din domeniul egalității între femei și bărbați la lupta împotriva delincvenței juvenile. Am uh, organizat o dezbatere cu o serie de experți pe care am invitat la noi în luna iunie. De asemenea, am avut o dezbatere în comisie pe 28 septembrie și s-au depus 150 de amendamente. Iată că astăzi avem o nouă ocazie de a discuta aceste probleme. Și am să încep prin a-i da cuvântul doamnei Zaborska, ca să ne facă o introducere. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mai întâi de toate, aș dori să-mi exprim uh, recunoștința pentru cooperarea și încercarea onestă și sinceră de a îmbunătăți acest proiect de raport. Cred că toți membrii Comisiei FEM se interesează foarte mult de lupta împotriva acestui flagel al societății și anume delincvența juvenilă. Trebuie să facem tot ce putem pentru a îl combate. După cum ați spus, doamna președinte, am primit 170 de amendamente, aproape 170, și, uh, din păcate, durează până când toate vor fi traduse. Noi nu avem suficient timp la dispoziție, așa că v-aș... Uh, v-am rugat, de fapt, să amânăm votul acestui raport. Vă mulțumesc că ați făcut-o, doamna președinte. Așadar, astăzi discutăm amendamentele și apoi, așa cum spunea și doamna Iana Kudakis, vom încerca să cădem de acord asupra unui compromis în ședința cu raportori din umbră. Dați-mi voie să prezint pe scurt despre ce e vorba. Cam jumătate dintre amendamente conțin trimiteri la mai multe documente, iar Celelalte conțin recomandări sau solicitări uh, ca statele membre sau Comisia să ia măsuri. Aceste amendamente au identificat uh, faptul că ne rămân multe de făcut dacă vrem să asigurăm o mai bună egalitate între femei și bărbați în lupta împotriva delincvenței juvenile. Deși uh, nu este vorba aici de o deficiență în legislație. Problema este că legislația existentă nu este pusă în aplicare cum trebuie. M-am uitat la aceste amendamente și am încercat să le comprim sau să le îmbin și cred că am reușit să le rezum la 11 amendamente de compromis, fiecare pe câteva teme. În următoarele zile am să vorbesc cu colegii și am să îi informez sau am să îi întreb despre ce amendamente vor dori să includă la compromis. Să vă prezint câteva amendamente specifice. N-am să-i numesc pe cei care le-au depus, am să vorbesc doar cu titlul general. Există un amendament, de exemplu, care face o trimitere la Declarația Generală a Drepturilor Omului. Acest uh, amendament lărgește definiția bazată pe uh, cele dictate de Declarația Generală. Pe fond, cred că ideea amendamentului este bună, însă nu cred că suntem noi în măsură să modificăm o definiție adoptată într-un document uh, la nivel internațional. Și uh, eu împărtășesc dubiile lui Mary Hannibal și uh, m-am concentrat pe maternitate și pe dreptul părinților de a alege contractul de muncă. Deci nu am vrut să modific aici definiția familiei pentru a nu uh, pentru a nu exclude niciuna dintre formele de coabitare pe care le întâlnim azi în societatea noastră. Și apoi mai există un amendament care se referă la diferitele amenințări la care sunt expuși copiii ce trăiesc în sărăcie. Sprijin în totalitate acest amendament, însă pentru a evita posibilele neînțelegeri, cred că ar trebui să includem și cuvântul extrem aici, sărăcie extremă. Pentru că, nu așa, acest an este anul european al combaterii sărăciei extreme. Așadar, cred că am putea să acceptăm uh, sărăcie extremă în amendamentul oral. Text. Domnul Cimanski uh, mi-a modificat formularea parțial, dar eu cred că ceea ce propune dumnealui și ce am eu în raportul inițial, respectiv aceste două versiuni, sunt compatibile. Ar trebui să ne referim la faptul că tinerii ar trebui să-și poată exprima opiniile și inspirațiile față de societate. Nu numai să luăm în considerare situația tinerilor în prezent. Cred că putem găsi un compromis aici. Într-un alt amendament, mă refeream la uh, concediul de maternitate și ar dori să se mai facă o adăugire cu privire la maternitate, la adopții aici. Uh, este vorba de amendamentele 70, 71, 77, 78, 79, 85, 139, 146 din partea a trei colegi. Cele aceste amendamente au ceva în comun, amendamentele celor trei uh, colegi. Toți acești uh, colegi ar dori să se să se includă exercitarea uh, drepturilor parentale de către părinți. aș vrea să întreb de ce insistă ca în, în, atunci când vorbim despre delinvența juvenilă să vorbim despre răspunderea părinților. Este de la... Bineînțeles, uh, faptul că copiii cresc într-o familie nu spune uh, ceva, nu garantează viitorul acestor tineri, dar în cele mai multe țări, părinții sunt cei care poartă răspunderea pentru comportamentul copiilor lor până la o anumită vârstă. Țări, uh, legislația diferă în diferitele state membre și dacă dorim ca părinții să se poarte în mod responsabil, ei trebuie să își exercite drepturile și obligațiile. Cred că există o relație logică între dreptul părinților și obligațiile părinților și combaterea delincvenței juvenile. Voi uh, discuta cu acești uh, trei colegi pentru a afla de ce doresc, de fapt, să excludă această referire la drepturile și obligațiile părinților. În mandatul trecut, această comisie și Parlamentul European au adoptat un raport al doamnei Bațeli din uh, grupul socialiștilor un raport care se referea la rolul femeii uh, și a societății în combaterea delincvenței juvenile. Am reușit să ajungem la un consens atunci și să stabilim faptul că familia are un rol foarte important de jucat în momentul în care este vorba de delincvență juvenilă. Încă un element Este vorba de un amendament la un articol în care mă refer la organizații, um, societăți, asociații care ar trebui să fie implicate în combaterea delicvenței juvenile. Se propune un amendament ca lista acestor comunități și ONG-uri să excludă uh, comunitățile religioase și nu-mi dau seama de ce. Viața ne-a arătat că biserica și organizațiile comunităților religioase sunt implicate în zone cu risc ridicat și cu, în comunități cu risc ridicat, cu o criminalitate ridicată. Și acestea operează în mod Uh, pozitiv acolo și au succes. Vă dau exemple uh, ale comunității rome în Franța. A reieșit că în state în care există comunități de romi uh, semnificative, activitățile comunităților religioase și bisericești au fost foarte apreciate. Cred că nu este în detrimentul raportului dacă menținem această referință. Ne referim la familii, școli, autorități locale și organizații. Nu cred că uh, dăunează acestui raport dacă spunem biserici și organizații religioase. Apreciez implicarea doamnei Nicolai, însă nu îmi dau seama de ce sugerează eliminarea politicii de toleranță zero față de adulți care incită tineri la uh, să devină delincvenți. Fie părinții care îi incită pe copii uh, să devină infractori, mai ales uh, când uh, este vorba de sărăcie. Uneori, părinții, așadar, îi încurajează pe copii să comită infracțiuni și ar trebui să aplicăm principiul toleranței zero acestor adulți. Exact acești adulți sunt cei care creează o serie de modele de comportament care apoi rămân, se mențin în viața acestor tineri. În uh, raportul meu, cred că se poate spune, că sunt că costurile pentru um, echilibrarea vieții uh, private și profesionale trebuie să fie asigurate de către stat. Tre statul trebuie să se asigure că uh, politicile demografice de nediscriminare sunt puse în practică. Și statul trebuie să se asigure că există un echilibru între muncă și viață. Săptămâna trecută vorbeam despre concediu maternal, de, de maternitate, despre protecția femeilor și s-au menționat anumite lucruri cu privire la faptul că mm, cost, uh, concediile, costurile pentru concediile de maternitate sunt asumate de către angajatori și mulți erau reticenți să Uh, prelungească acest concediu sau să ofere remunerație de 100% în timpul concediului de maternitate. Dar eu cred că politica demografică este în interesul statului și statul ar trebui să participe uh, la uh, asumarea și acoperirea costurilor pentru asta. Numai așa putem preveni discriminarea femeilor pe piața forțelor de muncă. Și un ultim punct. A mai fost cineva care a menționat condițiile în care trăiesc tinerii în uh, arest sau în, uh, în școlile de corecție. S-a spus că acești tineri ar trebui să aibă dreptul să-și, să-și exercite uh, viața religioasă, să-și, să-și uh, exercite obicei, să-și uh, respecte obiceiurile religioase, de exemplu să se roage în timpul Ramadanului. Eu nu mă opun uh, acestui lucru, dar în închisori, în uh, școlile de corecție, nu avem numai musulmani, ar trebui să ne referim la toate religiile pentru că altfel am spune că doar musulmanii ajung la închisoare. Ar fi ceva discriminator, este complet neadevărat și nu ar trebui să includem așa ceva. Intenția mea a fost să prezint cele mai importante amendamente și vă asigur că n-am numărat exact cu câte sunt de acord, dar cu majoritatea lor sunt de acord, indiferent de grupul politic din partea căruia vin. Îmi dau seama că există o dorință sinceră de a îmbunătăți formularea acestui raport pentru a ne asigura că contribuie mai bine la combaterea delincvenței juvenile. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, doamnă Zaborska, pentru prezentarea dumneavoastră detaliată a amendamentelor. Aș dori acum să deschid discuția. Doamna Thompson, aveți cuvântul. Din uh, nefericire, raportorul din umbră nu poate să fie uh, prezent, dar și de aceea dumneai nu poate să-și prezinte amendamentele. Dar aș dori să reacționez la o parte din intervenția dumneavoastră. Nu să spun ce este corect sau greșit, ci să vă spun că realitățile în statele membre sunt complet diferite. În, țările, în țara mea și în țările scandinave, oamenii ar fi foarte jigniți dacă biserica ar uh, rezolva probleme sociale. La noi nu există așa ceva. Noi avem un stat uh, social. Fiecare om plătește 50% Uh, um, impozit de pe, din venitul său pentru ca statul să poată să rezolve această problemă. Pentru noi este o jignire dacă solicităm organizațiilor private să rezolve astfel de probleme. Eu nu spun că ceva este mai bine sau mai rău, ci pur și simplu spun că realitatea în statele membre este diferită. Și pentru noi nu are nici o logică să solicităm bisericii să rezolve problemele cu romii, cu delinvența juvenilă, cu orice. Mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Thompson. Doamnă președinte, am urmărit cu mare atenție intervenția de mai devreme. N-aș vrea ca comisia să devină anti- sau pro-clericală. Nu, asta, nu asta e subiectul pe care trebuie să-l discutăm. Delinvența juvenilă este un subiect foarte complex și autoritățile publice nu pot nu, singure să rezolve problema. Dacă autoritățile publice ar fi suficient de inteligente să rezolve această problemă, nici n-ar mai fi nevoie de discuția aceasta. Știm foarte bine că statele au nevoie uh, de mm, sprijinul social pentru a societății pentru a rezolva această problemă. Mă gândesc aici la organizațiile neguvernamentale, la ajutorul acordat copiilor abandonați, a copiilor uh, rămași pe străzi. Și și bisericile au un rol foarte important aici, dar în același timp și asociațiile laice au un rol foarte important. Trebuie să ne gândim la importanța întregii, întregului organism social din punct de vedere cultural și religios și din alte puncte de vedere, însă fără să considerăm că una dintre direcții ar avea prioritatea asupra celorlalte. Nu e cazul să excludem din stat participarea unui actor sau al altuia. Franța este o țară laică acum, însă în trecutul său a, a avut întotdeauna o laicitate militantă și se bazează pe toți actorii sociali. Mulțumim, domnul Șimanski are cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea să vorbesc și eu despre acest aspect. Nu cred că există intenții negative sau anticlericale. Poate că a fost o neînțelegere. Nu e vorba de modestie sau de onoare. Cred că ar trebui să solicităm tuturor să facă tot posibilul pentru a ameliora situația. Nici măcar statele membre cele mai bogate nu pot rezolva toate problemele. Sunt anumite sectoare ale vieții în care statul nu poate rezolva totul. E nevoie de voluntari, de oameni care să acționeze independent față de puterea statală și care să facă bine cred că ar trebui să avem mare grijă cu această problemă, pentru că nu vrem să fim percepuți ca fiind o comisie ce analizează totul dintr-un punct de vedere religios sau nereligios. Ar trebui să să ne gândim la aceste lucruri. Multe instituții din Polonia, chiar și penitenciare, nu au suficiente fonduri și resurse. E o perioadă de criză și e multă sărăcie și lipsă de fonduri în Europa. Aici, în Europa, în foarte multe state membre există astfel de probleme. De aceea respect intențiile proferate. Însă nu, însă trebuie să evităm orice neînțelegeri. Trebuie, cred că trebuie să evităm încărcătura emoțională inutilă ce ar putea dăuna scopurilor noastre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna Figueredo are cuvântul acum. Intervenție fără microfon. Ah, ok. Obrigada. Uh, Senhora Presidente, eh, estava... Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul din umbră nu este prezent aici astăzi, nu poate fi prezent, însă aș vrea să spun eu câteva cuvinte. Având în vedere ce am uh, auzit până acum. O să încerc să fac câteva observații. În uh, țara mea sunt mai multe domenii de responsabilitate. Statul nostru este un stat secular. Însă, Asta nu înseamnă că n-ar trebui să ținem seama de contribuțiile pe care le pot face alte organizații, inclusiv cele religioase. În țara mea, organizațiile religioase se implică mult în viața socială. Este o tradiție de durată și, în general, asta pentru că statul nu și-a asumat întotdeauna responsabilitățile așa cum ar fi trebuit din, de la Revoluția din 74, abia de atunci statul a început să, as, să-și asume mai multe, mai multă responsabilitate în domeniul social. Și situația s-a îmbunătățit întrucâtva, a scăzut sărăcia, având în vedere intervenționismul crescut al statului. Însă nu avem încă toate soluțiile de care am avea nevoie politicile de austeritate cred că ne-au dat înapoi cu câțiva pași. Chiar și Biserica Catolică se plânge că creșterea ratelor sărăciei este atât de abruptă încât nu îi se poate face față. Același lucru se întâmplă și cu alte organizații. Avem aceleași reacții. La Parlamentul European se poartă o discuție politică în acest sens și trebuie să avem mare grijă să vedem ce se întâmplă în sectorul politicilor publice. Anumite măsuri trebuie luate acum pentru a putea combate sărăcia în rândul copiilor, care este una dintre principalele cauze ale delinvenței sărăcia, spuneam, și, de asemenea, inegalitatea. Statul trebuie să-și joace rolul. Înainte de Revoluție, în țara mea, era un nivel foarte ridicat al infracționalității, pentru că statul nu intervenea și organizațiile private și religioase nu puteau interveni. în momentul în care au început să se aplice politici publice, sărăcia și inegalitatea au scăzut. Acum însă, autoritățile publice și-au scăzut nivelul de intervenție și se, re, se, re, se ajunge din nou la aceleași probleme. Trebuie să reacționăm față de problema sărăciei și inegalității, lucru care va duce în mod natural la scăderea infracționalității Nu e vorba aici de o discuție referitoare la uh, sărăcie neapărat. Recunoaștem rolul organizațiilor, fie că sunt seculare sau religioase. Însă trebuie să ne concentrăm pe politicile publice, pentru că acestea sunt problema fundamentală. Mulțumim, doamnă Figuiredo. Următorul vorbitor, doamna Sinclair, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un subiect care stârnește multe controverse. De câte ori se menționează probleme religioase, se întâmplă la fel. Trebuie să avem mare grijă. Dacă ne uităm la societățile de succes din lume, în fiecare există o separare foarte clară între biserică și stat. În acest context, cred că ar trebui să existe o colaborare. Nu este normal ca Uniunea Europeană să dicteze organizațiilor religioase de orice natură ce ar trebui sau nu ar trebui să facă. Din potrivă, ar trebui să existe un parteneriat clar, să se respecte religia, să se înțeleagă rolul ei în societate. Vorbim, deci, despre un parteneriat și cred că comisia noastră nu ar trebui în niciun caz să dicteze modul în care ar trebui să acționeze asociațiile religio- religioase, ci din potrivă să se încurajeze acest parteneriat. Mulțumesc. Uh, Mulțumim, doamna Sinclair. Doamna Thompson are cuvântul acum. Aș vrea să lămuresc un lucru, să știți că eu nu am atacat biserica și nu, nu pot spune că un model este mai bun decât altul. Însă aș vrea să subliniez faptul că realitatea în Europa este diferită. Știu că Biserica Catolică are un rol special în a, a ajuta pe actorii sociali. Însă, în alte, în alte țări, biserica joacă un rol cu totul diferit. Din punctul meu de vedere, din câte știu eu, există motive. Un, o cauză a infracționalității este și discriminarea religioasă, de pildă discriminarea tinerilor musulmani care nu sunt incluși, nu sunt integrați în societate și nici familiile lor nu sunt integrate în societate, fiind percepuți uh, ca infractori și atunci ei se duc la moschei unde pot să devină mai înțelegători sau din potrivă și mai ostili sub influența religiei. De aceea mă, mă tem puțin de aceste lucruri. Mulțumesc. Tack Mrs Thompson. Mrs Farvanova. Mulțumim, doamna Palanova are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Nici raportorul nostru din umbră nu este de față, însă, în general, pot să spun care este punctul de vedere al grupului ALDE, pentru că am discutat acest raport la grup. Și probabil că nu o să vă uimească faptul că grupul ALDE consideră că nu ar trebui să amestecăm uh, Uh, aspecte legate de influența bisericii și statul secular, statul laic. În acest raport am dorit să se pună mai mult accentul pe rolul dezvoltării societății, pe rolul familiei și legat de minorități sau de tinerii din categoriile de risc, să vedem cum putem aborda aceste aspecte în uh, societatea europeană, în aceste condiții de criză, de sărăcie, de criza demografică și așa mai departe. Acestea sunt lucrurile pe care am dorit să le vedem în aport și nu cred că e cazul să intrăm în detalii și să prezentăm argumente pro și contra bisericii, pentru că nu ne ajută niciun fel acest lucru. În grupul nostru nu avem reprezentanți ai țărilor în care biserica joacă un rol atât de important din acest punct de vedere. Avem, poate din acest motiv, o abordare ușor diferită, însă asta nu înseamnă că vrem să se ajungă la o contradicție. Este un raport nou, dificil, care nu e cazul să ne pună în uh, poziții de dezacord. Ar trebui, cred, să facem acest raport util pentru statele membre și să propunem soluții pentru rezolvarea problemei. Ladies and gentlemen, good morning. Doamnelor și domnilor, bună dimineața. Avem o mică întârziere și aș vrea de aceea să începem deja reuniunea de astăzi. Îmi face plăcere să prezidez această întâlnire. Este surprinzător pentru mine. Unul dintre colegi spunea în sfârșit, pentru că am încercat multă vreme să devin președinte a Comisiei uh, pentru Mediu, însă am renunțat la aceste încercări și mă bucur să fiu uh, vicepreședinte. politice. Pe prima pagină, ca de obicei, avem uh, proiectul de aviz, pe a doua avem uh, considerentele și pe ultima pagină avem câteva sugestii. Totul ar trebui să încapă într-o pagină cel mult. Uh, a fost o constrângere destul de importantă, dar cred că, deși raportul ar fi putut fi mai lung, cred că s-a exprimat esențialul. Desigur, așteptăm amendamente. Avizul uh, este examinat pentru prima dată astăzi, 28 octombrie. Termenul de amendare este de 10 noiembrie, votul va avea loc pe 30 noiembrie la noi, iar uh, votul în Envi va avea loc pe 25 ianuarie 2011, votul în plen va fi în martie. Doamna Guillaume este, desigur, absolut deschisă la remarcele și comentariile dumneavoastră. Eu am să le ascult cu atenție și am să le transmit. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tarabella. Declar deschisă dezbaterea. Să începem cu doamna Pârvanova. Mulțumesc, doamna președinte. Raportorul nostru din umbră este Sophie Intveld. Desigur, nu este aici, dar uh, voi prezenta eu uh, ideile ei. Eu sunt uh, raportor din umbră la Envy. Va trebui să spun că acest raport e crucial pentru Parlament, deoarece acest raport uh, se bazează pe comunicarea Comisiei de anul trecut cu privire la inegalități în materie de sănătate. Ar fi trebuit să-l discutăm în februarie, a fost amânat pentru octombrie, apoi pentru cândva mai târziu în acest an. De ce? Motivul principal e probabil pentru că nu suntem uh, pregătiți să recunoaștem motivele care duc la inegalități și să le abordăm. Acum se cred că a sosit momentul să includem și dimensiunea de gen în acest raport. Avem nevoie de amendamente și angajamente foarte puternice. Din experiența mea personală la alte rapoarte, la Comisia Envi și uh, la avizele redactate de FEM, pot să vă spun că um, majoritatea cazurilor amendamentele FEM au fost ignorate. Sunt dezamăgită, eu lucrez în ambele comisii și cred că ar trebui să arătăm uh, un angajament mai mare față de aceste probleme. Există un uh, fel de lacună destul de mare în ce privește colectarea datelor și rețelele dintre statele membre. Există un decalaj între ele. Și deci aici ar trebui să intervenim pentru a îmbunătăți situația și a îmbunătăți indicatorii de sănătate. Avem uh, oportunitatea de a veni cu uh, măsuri legislative, de a desfășura campanii de conștientizare în statele membre și de a identifica cele mai bune practici. Mai este o problemă importantă și cred că este de rolul de competență noastră să o subliniem și anume problema femeilor care aparțin unor minorități. Din datele pe care le avem uh, de la organizațiile științifice, am constatat că ele sunt uh, cele mai defavorizate în materie de sănătate. Deci cred că este absolut esențial ca noi aici să înaintăm un aviz foarte puternic Comisiei MD și noi împreună cu toți colegii vom încerca să susținem avizul FEM în ENVI. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, doamna Părvanova. Acum dau cuvântul doamnei Figueiredo. Sim, muito obrigada. Um... Este un Mulțumesc. În mod clar, vorbim aici despre o chestiune foarte importantă. Sănătatea este uh, unul dintre principalele lucruri care ne preocupă. Trebuie să putem îmbunătăți calitatea vieții și uh, mi se pare absolut normal că deoarece femeile au uh, particularități, ar trebui să beneficieze de uh, unele beneficii în materie de concediu, uh, relații de muncă și foarte desea știm că ele au uh, servicii care le afectează sănătatea, se confruntă cu probleme economice și sociale. Deci cred că această chestiune a sănătății este foarte importantă pentru femei. Orice ar fi, uh, sănătatea știu că rămâne o problemă care ține de competența statelor membre. Totuși, legislația economică și socială izvorâtă de la Uniunea Europeană are efecte și vedem că peste tot în Europa uh, acest lucru e valabil. Um, încercăm să influențăm um, efectele asupra sănătății femeilor. Există o problemă în ce privește medicamentele, accesul la tratamente. Foarte adesea doar cei bogați au acces la serviciile de sănătate, cei care nu, nu. Cred deci că ar trebui să ne exprimăm uh, clar aceste preocupări în aviz. Nu prea avem însă suficient spațiu pentru a ne exprima. Sunt de acord uh, cu ce s-a spus, uh, însă cred că ar trebui să putem aborda mai în detaliu toate aceste aspecte. Înțeleg faptul că doamna Guillaume n-a prea avut uh, suficient spațiu pentru text, dar voi încerca să contribui și eu pentru a îmbunătăți textul. Mulțumesc! Sinclair. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Sinclair. Mulțumesc, doamna președinte! După cum s-a spus, sănătatea este de competența statelor membre și ar trebui să rămână așa. Singurul lucru pe care îl știu eu din, în ceea ce privește sănătate este că, de fapt, bărbații sunt dezavantajați din punctul de vedere al sistemelor de sănătate. Bărbații uh, mai degrabă nu se duc uh, la un medic, uh, există mai puțină mai puține campanii de informare pentru bărbați. Aș dori așadar să spun, dacă îmi permiteți, doamnă președinte, în mod general, când parcurgi astfel de rapoarte și când parcurgi legislația, în acest sens, cred că trebuie să înțelegem totul într-un context mai larg. Noi trăim în momente de austeritate extremă. În Regatul Unit s-au redus cheltuielile publice în mod extrem. dar nu în domeniul sănătății. Însă trebuie să fim precauți. De multe ori, Uniunea Euro Europeană merge prea departe, prea repede. Egalitatea merge pas cu pas. Nu s-au obținut uh, tot ce s s-a obținut până astăzi deodată. S-a mers pas cu pas. Nu trebuie să depunem presiune prea mare pentru că nu vom primi nimic. Am să vă dau un exemplu din uh, presa Regatului Unit. Amenințări ale Uniunii Europene fa- uh, față de uh, conducătorii din uh, Regatul Unit. Uh, va deveni ilegal să se întrebe, uh, să uh, se solicite informația cu privire la sexul uh, persoanei care conduce o mașină. Dar asta dezavantajează femeile, pentru că femeile au mai puține uh, accidente din punct de vedere statistic. Uh, Așadar, vă avertizez, trebuie să fim foarte precaute în această comisie cu munca depusă, pentru că putem, uh, se poate ajunge la discriminare. Vă mulțumesc. Doamnă Thompson, aș dori să uh, comentez cu privire la ceea ce a spus ultima vorbitoare, și anume discriminarea bărbaților în sistemul de sănătate. Am participat la o conferință în această vară și uh, cerce, niște cercetătoare germane au efectuat uh, cercetări uh, extinse în Germania și cred că rezultatele se pot uh, um, extinde asupra întregii Europe și au arătat că bărbații sunt privilegiați. 75% din organe sunt donate de femei și 80% dintre cei care primesc organe sunt bărbați întreaga industrie farmaceutică uh, uh, industrială este um, deci, așadar, toate medicamentele sunt testate pe bărbați mai ales, iar apoi sunt date la femei care uh, suferă de pe urma acestor lucruri, uneori chiar mor pentru că nu sunt adaptate la uh, ele, aceste tratamente. Când este vorba de tratamente cardiace, de exemplu, bărbații sunt avantajați. Așadar, există multe dezavantaje pentru femei. Domnul Juvin. Oui, madame la présidente. Da, doamnă președinte, mulțumesc. Această comisie luptă pentru drepturile femeilor, este Comisia pentru Drepturile Femeilor și Egalitatea între Sexe. Mă iertați, doamnelor, dar aș vrea să vă rog să recunoașteți că aici, în acest caz, inegalitatea este în favoarea femeilor și nu invers. Speranța de viață la bărbați este mai uh, scăzută decât la femei. E un element clar și dovedit în toate statele membre. Mă veți întreba, poate. Ar trebui să ne întrebăm de ce există o astfel de inegalitate. În al doilea rând, Ați spus, doamna, că există inegalități în defavoarea femeilor. Însă, dacă femeile sunt, uh, suferă mai puține operații cardiovasculare decât bărbații, este pentru că incidența bolilor cardiovasculare este mai scăzută în rândul femeilor. Să știți că nu sunt uh, specialist în multe domenii, dar sunt totuși medic și cunosc câte ceva despre maladiile cardiovasculare, pot să vă spun că toate studiile epidemiologice arată că mortalitatea cardiovasculară este mai frecventă, mai mare în rândul bărbaților, din motive nu total elucidate, dar și motive de mediu, tutunul și așa mai departe. Și iarăși, dacă bărbații beneficiază, să spunem, de mai multe intervenții de această natură, este pentru că se îmbolnăvesc mai des. Este o inegalitate în favoarea bărbaților care aș renunța cu plăcere. Încă o dată, să nu uităm, pentru că suntem în Comisia pentru Egalitatea între Sexe, să nu uităm că uneori trebuie să vorbim despre această egalitate în alt sens decât cel tradițional. Sunt inegalități despre care au vorbit colegele. Inegalități care sunt cauzate în cazul femeilor de factor social. Din punct de vedere social, accesul la îngrijiri serioase, să spunem, nu este egal. În momentul în care suferi de o boală gravă, nu contează dacă ești bogat sau sărac. Dacă ai o boală gravă, ești la fel de bine îngrijit. Însă, diferența adevărată apare la îngrijirile curente și la momentul în care se, sau frecvența cu care se apelează la medicul uh, de familie. Îngrijirile stomatologice, de asemenea, aici, într-adevăr, este, uh, situația este inegală și în ceea ce privește medicina preventivă, de asemenea, există Um, inegalități. Dacă aparții unei categorii socioprofesionale defavorizate, ai mai un acces redus la îngrijirile preventive. De exemplu, cancerul de col uterin este depistat mult mai târziu la femeile din aceste categorii defavorizate. Trebuie să luptăm pentru um, pentru egalitate și să ne dăm seama că există aceste inegalități. Pe de o parte inegalități între bărbați și femei și pe de altă parte inegalități în rândul femeilor în, în funcție de categoriile sociale din care fac parte. Înainte doamnei Parvanova voi spune și eu câte ceva. Aș dori să spun că este foarte important faptul că femeile trăiesc mai mult ca bărbații, dar, de fapt, uh, femeile au o stare de sănătate uh, mai, mai uh, proastă în timpul vieții. Chiar dacă trăiesc mai mult, nu sunt atât de sănătoase. Și ar trebui să ne gândim la asta. De ce femeile au mai, mai mari probleme de sănătate de-a lungul vieții? Asta nu are de-a face numai cu faptul că trăiesc mai mult și au mai multe probleme uh, pentru că trăiesc mai mult în ultima perioadă a vieții. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Juvin, sănătatea depinde de foarte mulți factori. Are de-a face și cu, uh, cu, origi, cu contextul socioeconomic și cu mulți alți factori și trebuie să, con- să constatăm că există așadar difer- diferite stări de sănătate pe baza uh, acestor factori. Există și diferențe la costurile de îngrijire de sănătate. Aici se fac uh, schimbări, uh, diferențieri între uh, între sexe, pur și simplu. Am văzut studii care arată că dacă o persoană cheamă ambulanța pentru o problemă foarte concretă, în mod statistic, femeile trebuie să aștepte mai mult decât bărbații. Deci, de multe ori, bărbaților li se dă prioritate. Există studii cu privire la asta în mai multe țări. Și ne-am am analizat aceste lucruri pentru că am discutat despre sănătate destul de des în Parlament. În plus, este foarte clar că atunci când bărbații și femei, un bărbat și o femeie um, suferă de aceeași boală sau de o boală similară, 20% din costurile de sănătate în uh, țara mea de origine, în Suedia, uh, de fapt, uh, cu 20% trebuie să se reducă costurile de sănătate. Ar trebui să se facă asta dacă sunt dacă uh, toată lumea ar fi tratată așa cum sunt uh, tratate femeile. Există diferențe în îngrijirile de sănătate la aceleași boli. Dacă bărbați, dacă un bărbat și o femeie au o ex, mm, exemă, o boală a pielii, de, ar foarte des femeile primesc o rețetă li se, uh, și sunt trimise la farmacie să-și cumpere o cremă. La bărbați, în schimb, se uh, prescrie o, uh, un tratament mai scump, să meargă la un medic specialist, de exemplu. Este un exemplu care ne arată că există diferențe. Aceste studii nu au fost uh, făcute în așa fel încât să fie uh, chestionați numai bărbați medici. Era vorba de uh, sondaje făcute uh, la uh, medici femei și au reieșit aceste rezultate. Sunt lucruri pe care sper să le putem discuta în cadrul acestui raport. Dar acum, doamna Parvanova. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că ar fi o mare greșeală dacă în comisia noastră am ajunge la o, la contradicții între bărbați și femei și uh, la argumente cu privire la cine este mai privilegiat. Este clar că avem de-a face cu inegalități. Există diferențe de 13-14 ani, înainte era de 10 ani, de, uh, de speranță de viață între bărbați și femei. Avem de 6 ori mai mulți oameni care mor de cancer uh, în anumite state membre față de alte state membre. Eu mă ocup de măsuri uh, în domeniul sănătății de mai mult de 20 de ani. Acum intervin în calitate de expert mai degrabă decât de deputat european, dar avem nevoie de indicatori foarte buni pentru a lua decizii mai bune în momentul în care elaborăm politicile noastre în acest domeniu. Bineînțeles că nimeni nu vrea să intervină în organizația financiară și în structura organizațională a uh, statelor, a sistemelor de sănătate din statele membre. Și asta pentru că există disparități foarte mari între statele membre. Și, în plus, există aspectele ce țin de gen. Ați dat exemple, mulți dintre noastre. Este vorba de faptul că există, că bărbații sunt privilegiate în anumite domenii, da, bărbații uh, suferă mai mult de boli cardiovasculare, în același timp însă aceste boli sunt cauza numărul unu pentru decese la femei. Dacă nu analizăm în profunzime indicatorii de gen, nu vom putea pur și simplu să luăm decizii extra, uh, extragând uh, date de aici, de acolo. S-ar putea să ajungem, dacă nu analizăm în profunzime lucrurile, la concluzii greșite, că există unii sau alții care sunt mai privilegiați, uh, care au mai puțin acces, că, sunt, uh, că primesc mai puțină sau mai multă atenție din partea sistemelor de sănătate. Ar fi greșit. Cred că ar trebui să utilizăm instrumentele și oportunitățile și schimburile de bune practici uh, ca instrumente pe care să le oferim statelor membre, de care acestea să poată profita pentru a-și putea elabora politicile de sănătate și astfel să redirecționeze finanțări către o prioritate sau alta, în, pe baza deciziilor proprii și să fie astfel responsabil de sănătatea cetățenilor proprii. Nu este vorba de faptul că vrem să intervenim în sistemele de sănătate ale statelor membre, nu vrem să creăm uh, contradicții uh, sau să aducem argumente pentru uh, un sex sau altul, ci pur și simplu trebuie să vedem unde există lipsuri și să le compensăm. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Parvanova! Domnul Juvan, văd că aveți un comentariu. Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc că mi-ați dat încă o dată cuvântul. Sunt de acord într totul cu doamna Pârvaneva. Subiectul acesta este unul foarte important și asta nu neapărat pentru că afirmăm noi niște lucruri. Este, nu este suficient să afirmăm niște lucruri, trebuie să le și demonstrăm. Și mă bucur, doamnă Svensson, că ne dați un document ce certifică faptul că femeile din cauza uh, muncilor au sănătate mai precară. Însă, de pildă, că în momentul în care femeile se au exemă, nu beneficiază de tratamente cu ultraviolete. Și aș vrea să primesc aceste documente care certifică faptul că femeile că mortalitatea în rândul femeilor este mai mare pentru că ele nu primesc medicamente. Doar spunând un lucru nu înseamnă că acesta este și adevărat. Aș, m-aș bucura să primesc toate aceste texte doveditoare. Mr. Shimansky. Mulțumesc. Domnul Șimanski. Este un moment foarte important acesta, pentru că multe din discuții duc la argumente nu tocmai adecvate. Sunt puțini bărbați în această comisie, e adevărat. Sunt anumite aspecte controversate și uneori este inevitabil să se ajungă la discuții în contradictoriu. De genul, e mai bine să ai o viață lungă sau o viață bună? E cert faptul că bărbații trăiesc mai puțin decât femeile. E un fapt. Însă aceste discuții nu cred că sunt foarte serioase și uneori chiar sunt o pierdere de vreme. poate că eu sunt de părere că e mai bine să trăiești mai lung, chiar dacă viața nu e așa grozavă. Dar orice am crede, nu putem să schimbăm datele biologice. Discuțiile acestea, acestea nu fac decât să, cu discuțiile acestea nu facem decât să pierdem timpul. Am înțeles că o femeie din Rusia trăiește medie 73 de ani, iar un bărbat medie 61 de ani pentru a echilibra sistemele de pensii, s-a propus să se crească vârsta de pensionare a bărbaților la 65 de ani, în timp ce vârsta medie de viață, speranța de viață medie este de 61 de ani la bărbați. Deci mai mică decât vârsta de pensionare. Nu cred că este cazul să ne concentrăm pe lucruri de acest gen la comisia aceasta și v-aș ruga să dați dovadă de mai multă compasiune față de bărbați. Sunt convins că doamna președinte se va asigura că așa se întâmplă și în orice caz să nu uităm de simțul umorului. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Șimanski. A fost o discuție foarte interesantă. Mi se pare bine să audiem mai multe puncte de vedere diferite și sunt convinsă că toți suntem de acord că egalitatea înseamnă drepturi egale pentru bărbați și femei. Îi dau acum cuvântul doamnei Escova. Eh, dobrý, dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já se omlouvám, trochu eh, teď eh, byla mimo diskuzi, protože jsem běžná. Bună dimineața. Mă scuzați că am venit târziu, am participat la ședința Comisiei Regii. Am înțeles că discutăm despre sistemele de pensii. Am două comentarii. Ah, tot despre sănătate vorbim și aici aveam un comentariu legat de accesul la uh, asistența medicală. Am o observație foarte concretă legată de asistența medicală. Unul dintre articolele pe care le propunem se referă la personalul din domeniul medical. Aici cred eu că ar trebui să fie o reprezentare mai echilibrată a celor două sexe. Cred că femeile sunt uh, cred că în rândul asistentelor medicale sunt mai multe femei. Și cred că ar trebui să se spună că femeile sunt... Uh, îmi pare rău, nu am uh, numărul exact al articolului, dar cred că asta ar trebui să se spună aici. Doamna Estrela are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să subliniez cât de importantă este această discuție. Este un subiect extrem de important, este un subiect transversal, aflat pe, prim, pe primul plan al agendei politice și ar trebui să fie o prioritate și pentru noi. Raportul se numește reducerea inegalităților în materie de sănătate în Uniunea Europeană. Și se vorbește și despre solidaritate. Solidaritate între toate grupurile, grupurile de vârstă, grup, solidaritate între sexe. Și nu cred că în sectorul sanitar trebuie să permitem vreo inegalitate. În contextul actual al crizei economice și financiare, inegalitățile se inegalitățile cresc, mai ales în sectorul sanitar. Există riscul creșterii disparităților în ceea ce privește accesul la servicii medicale și lucrurile accesul acesta depinde de categoria socială din care face parte fiecare. Speranța de viață a crescut în ultima vreme, iar speranța de viață a femeilor este considerabil mai mare decât a bărbaților. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că există și o diferență a speranței de viață între diferite categorii sociale. Cei mai categoriile cele mai dezavantajate au o speranță de viață cu 10 ani mai mică în cazul bărbaților și cu 5 ani mai mică în cazul femeilor, în timp ce clasele superioare favorizate au un avantaj major asupra celorlalte. Ba chiar în acest caz cred că bărbații au un avantaj asupra femeilor. Pacienții cu boli cronice imigranții, minoritățile etnice, cei care nu au locuințe, foarte multe categorii defavorizate în, socie- în societate și trebuie să încercăm să reparăm aceste inechități. Plus determinantes de da saúde, eh, designadamente la nivel de, da, eh, de da educație. Trebuie să gestionăm mai ales inegalitățile multiple, să intervenim în sectorul educației, să schimbăm atitudinea legată de sectorul medical. Sunt foarte multe atitudini pe care ar trebui să le schimbăm. S-a spus deja că există disparități majore între statele membre. Între homens și eh, mulheres. Eh, basta dizer que as mulheres oferem salários mais baixos que Să nu uităm că femeile au salarii mai mici decât bărbații și că discrepa, diferența de plată maximă este, ă, medie este de 18%. Acesta reprezintă un dezavantaj major pentru femei în ceea ce privește accesul la serviciile de sănătate. Domnul Jovan a plecat. Pregunta pentru toți, pentru aqueles que sunt medici, că eu nu sunt. Însă eu am o întrebare pentru toată lumea. Eu nu sunt medic, însă domnul Jova spunea că în rândul bărbaților incidența bolilor cardiovasculare este mai mare și că motivul ar putea, motivele ar putea fi genetice sau um, motive legate de stilul de viață adoptat. Adică pentru că bărbații își asumă mai multe riscuri. Poate de aia trăiesc mai puțin, dar poate că au o viață mai bună, că se distrează mai mult. Poate că beau prea mult, fumează prea mult. Să nu uităm acești factori. Trebuie să ne gândim și cum putem crește speranța de viață pentru toată lumea. Uh, statut socio-profesional, uh, socio-economic. Uh, de... Să nu uităm aspectele sociale, aspectele de carieră. În același timp, să nu uităm că sunt foarte multe variabile în sectorul sanitar. Trebuie să ne gândim la toate sectoarele și să încercăm să ameliorăm calitatea serviciilor sanitare. Voi înainta câteva amendamente, iar raportul pentru Comisia Envi va fi gata pentru traducere pe 8 noiembrie. și nu mai avem foarte mult timp la dispoziție pentru a finaliza. Însă abia în 2011 vom discuta și vom vota acest raport în plenar. Subiectul este extrem de important. Să nu uităm că va fi un aviz din partea Comisiei pentru Piața Internă având în vedere cât de important este acest subiect. Discuțiile au fost foarte interesante la comisii și va fi importantă această poziție și pentru mine ca raportor. Mulțumesc, doamna Estrela, spune doamna președinte. Acum vom asculta punctul de vedere al comisiei. Domnul von Norheim are cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. We... Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare interes discuția. Este o problemă destul de complexă tehnic. Și trebuie să acumulăm cât mai multe cunoștințe. Comisia își propune să înțeleagă diferențele între categoriile sociale și uh, să nu uităm că diferențele sunt multiple și uh, sunt amplificate de factorul social. În plus, această comunicare este interesantă pentru că încearcă să ne facă să înțelegem cât de complexe sunt relațiile între factorii biologici, factorii de mediu Toată lumea ar trebui să știe că diferența între speranța de viață între bărbați și feme- a bărbaților și a femeilor nu sunt acelea, nu este aceeași peste tot. Este o combinație de factori sociali și biologici și în anumite țări în care egalitatea între sexe este mai mare, în aceste țări se apropie și speranța de viață și ceilalți factori. Scopul comunicării este să ne facă mai conștienți de importanța factorilor sociali determinanți și cei mai importanți sunt cei socioeconomici, dar să nu uităm și de factorii de mediu O parte a acestor variabile sunt mai importante, mai influente atunci când sunt în sinergie decât dacă ar acționa individual. Factorii sociali, atunci când uh, acționează împreună, au, dau un efect mai mare decât suma fiecăruia dintre ei. un uh, funcționar la un grad mai mic, a de 5 să spunem, are o speranță de viață mai mică decât un funcționar de un grad mai mare. Iată, cât de Uh, influență în factorii economici și sociali în uh, speranța de viață. Mulțumesc! Mulțumim acum domnul Tarabella pentru încheiere. Doamna președinte, este un lucru despre care nu s-a vorbit deloc, și anume diferența uh, nivelului de stres cu care se confruntă bărbații și respectiv femeile stresul meciurilor de fotbal pe care le urmărești și la care se ajunge la loviturile de pedeapsă. Însă, trebuie să, lăsând urma la o parte, trebuie să fiu de acord cu reprezentantul Comisiei. Determinismul factorilor sociali, socioculturali, este foarte important și mă gândesc și la ce spunea domnul Juvan. În cazul bolilor grave, unde este nevoie de spitalizare, este adevărat că în Uniunea Europeană toată lumea este, beneficiază de îngrijiri mai mult sau mai puțin egale în aceste cazuri. Însă, în anumite medii, când vine vorba de îngrijirile curente, se face apel mai rar la medici sau la stomatologi, de exemplu. Uh, și aceste lucruri sunt adevărate și în ceea ce privește nutriția. Alimentația este din ce în ce mai dezechilibrată. Sunt, se preferă anumite alimente mai ușor de consumat și care generează boli, cum ar fi obezitatea, mai ales în rândul tinerilor, un fenomen aflat în creștere. Probabil că aici ar trebui să restabilim egalitatea, solidaritatea, justiția în eforturile noastre de a preveni bolile în rândul copiilor, atunci când aceștia ajung la școală, dar și în familie. Tack, då har vi haft en intensiv diskussion i det här. Mulțumesc. A fost o dezbatere foarte intensă și vie. Termenul de depunere a amendamentului este 10 noiembrie și o să votăm la comisie pe 29 și 30 în aceeași lună. Pe comis- la Comisia Envie votul va fi pe 25 ianuarie și vă propun acum să trecem la punctul următor. Cartea verde a Comisiei privind sistemele europene de pensii adecvate, viabile și sigure din Europa responsabilă din partea comisiei noastre este doamna Matera. Vă rog, doamnă, aveți cuvântul să ne prezentați acest dosar. Vă rog. Grazie, Presidente. Nell'ul... Mulțumesc, doamnă președinte. În iulie 2010, Comisia Europeană a prezentat o carte verde cu privire la reforma sistemului european de pensii. Această reformă era necesară din două motive. Primul, o populație îmbătrânită și scăderea natalității. Este un uh, text foarte ambițios. Cartea Verde include recomandări foarte valoroase și linii directoare referitoare la reformele sistemelor de pensii din fiecare stat membru. Este o temă ce ține de competența statelor membre. Însă, Cartea Verde include și instrumente cheie care să permită limitarea pe cât posibil a obstacolelor în calea liberei circulații a lucrătorilor. Astfel s-ar deschide calea mobilității europene a lucrătorilor. De prea multe ori se întâmplă ca un lucrător să trebuiască să renunțe la ambițiile personale de dragul carierei. și nu se poate muta într-o altă țară așa cum și-ar dori pentru că nu își poate transfera drepturile de pensie. Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă și Afaceri Sociale ne-a rugat pe noi de la Comisia FEM să redactăm un aviz în care să ne concentrăm mai ales pe aspecte legate de inegalitate, inegalitatea între bărbați și femei ne dăm seama că există o discrepanță de plată, o diferență de aproximativ 17% între bărbați și femei, ceea ce înseamnă, firește, că femeile au și pensii mai mici. De multe ori, femeile aleg să lucreze cu o fracțiune de normă sau lucrează pe posturi mai puțin sigure pentru a putea avea grijă totodată de copii sau de bătrâni sau de alți membri ai familiei care au probleme. În plus, femeile sunt uh, expuse unui risc mai mare de sărăcie prin comparație cu bărbații. Asta din cauza speranței de viață mai mari în rândul femeilor. Am dori să întocmim un aviz cât se poate de bun. Am vrea să propunem dezideratul unor pensii egale ale femeilor și ale bărbaților. Este important să ne gândim cum se calculează drepturile de pensie. Ar trebui să fie inclusă în acest cal- incluse în acest calcul perioadele în care femeile au grijă de familie, adică perioadele în care se îngrijesc de copii sau de bătrâni sau de membri, alți membri ai familiilor. Aș vrea să rog colegii să depună amendamente pentru a putea avea un aviz excelent. Mulțumim, doamna Matera. Doamna Cescova are cuvântul acum. Také ještě jednou dobré, dobré dopoledne, vážené kolegyně. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Înțeleg că acum dezbatem raportul pe care credeam că îl dezbatem mai devreme. Am uh, o nelămurire în legătură cu punctul D, care spune următoarele femeile și bărbații ar trebui să fie pe poziții de egalitate în ce privește vârsta de pensionare. În Republica Cehă, femeile sunt uh, favorizate deoarece ele se pensionează mai uh, devreme. Asta deoarece uh, la calcularea vârstei de pensionare se ține cont de numărul de copii pe care îl are femeia respectivă. Avizul aici spune la punctul D ceva ce se poate interpreta în felul următor. Femeile din Republica Cehă vor pierde avantajul de care se bucură în țara lor. Și pe lângă asta mai am o întrebare în legătură cu punctul 3. Aici se zice că statele membre, în special cele nou aderate, ar trebui să-și revizuiască sistemele de pensionare ținând cont de speranța de viață mai mare a femeilor. Ce înseamnă teza asta? Nu sunt sigură cum ar trebui să o interpretăm. Mulțumesc. you, Mr. Shimansky. Mulțumim. Domnule Shimansky, vă rog. Mulțumesc. Eu vreau să vă atrag atenția asupra rolului social și familial al femeii. Mă gândesc în special la creșterea copiilor. Exemplul din Republica Cehă este într-adevăr o inspirație. Și eu cred că noi, uh, în această comisie, ar trebui să fim foarte fermi și să preîntâmpinăm discriminarea femeilor. Ivul um, că ele își asumă această sarcină de a crește copiii. Există tot felul de măsuri care s-au întreprins uh, costisitoare pentru a stopa cumva problemele de scădere a demografiei. Deci cred că ar trebui să acordăm mai multă atenție acestei probleme să ne amintim că în multe state membre sistemele de pensionare sunt foarte diverse. Adesea femeile au pensii mai mică deoarece câștigă un salariu mai mic, se pensionează mai devreme, deși, deși vârsta de deși speranța de viață este mai mare. Bărbații, în schimb, adesea lucrează mai mult, câștigă mai mult, iar speranța lor de viață este mai mică. Deci ei nu se bucură de pensia aceea timp de mulți ani. Adesea se folosesc um, prognoze ponderate pentru a calcula nivelul de pensie și uh, asta face ca nivelul de pensie pe care îl primește o femeie este mai mare decât uh, uh cotizația, decât i-ar da dreptul cotizația pe care a plătit-o. Aici cred că ar trebui să intervină statul. Dar tu n-ai... Deci, uh, iată cum ar uh, trebui să abordăm uh, problema egalității pe piața muncii. Nu este vina bărbaților că lucrează mai mult și că au o speranță de viață mai mică. Vorbim aici despre discriminarea femeilor. Așa că aceste prevederi sunt binevenite și eu sper ca ele să fie consolidate utilizând exemplul ceh. Să ne punem în papucii femeilor. Ele muncesc din greu, au grijă de o gospodărie, aduc o contribuție la PIB, iar acest lucru pur și simplu nu este luat în seamă. Adesea femeia este penalizată la sfârșitul uh, carierei profesionale și apoi ea trebuie să fie sprijinită de stat sau de cineva, de un soț care are pensie. Mulțumim! Vă mulțumesc! Aș vrea să discut ceva ce a menționat colega din Cehia. Într-adevăr, fiecare țară are un sistem diferit pentru a calcula și a hotărâ uh, cum se include îngrijirea acordată copiilor în um, suma beneficiilor de pensie. Noi ar trebui să ne asigurăm că nu reducem standardele pe care le-au uh, pus în aplicare unele țări. Uh, nu ar fi poate oportun să încercăm să obținem o vârstă de pensionare unică, trebuie să se ia uh, în seamă și faptul că femeia îngrijește copiii și asta este o muncă în sine. În al doilea rând, este adevărat că pare că speranța de viață a femeilor este mai lungă, însă poate uh, și pe de altă parte ele se pensionează mai repede, însă există trei motive – în primul rând, dacă femeia are grijă de copii timp de mai mulți ani și să zicem că are mai mulți copii, ce se întâmplă? Ei bine, numărul de ani pe care îi petrece în carieră, în profesia sa, este mai mic. Uh, dacă nu s-ar ține cont de faptul că îngrijește copiii, atunci ar trebui să se pensioneze mai târziu decât bărbații. Deci, în problema egalității trebuie să includem și îngrijirea copiilor. Și în ce privește speranța de viață, ei bine, dacă bărbații mor mai devreme, asta e problema lor. Dacă ar avea și ei grijă de copii, probabil că ar avea o viață mai bună. Mulțumesc! Doamna Papadopoulos. Mulțumesc! Vreau să spun și eu la rândul meu că, într-adevăr, există mari diferențe uh, mare diversitate între sistemele de pensionare ale statelor membre. Iar calcularea pensiei se bazează pe salariu, pe cotizațiile achitate în timpul vieții profesionale. Sistemele acestea însă sunt oricum depășite. Eu cred că ar trebui să le modernizăm, pentru că Actualmente, femeia este o prezență dinamică pe piața muncii și ar trebui să îi dăm stimulente pentru ca ea să poată ocupa un loc și mai vizibil. Ar trebui să ținem cont, deci, de inegalitățile care există în materie de salarizare între bărbați și femei și apoi trebuie să mai ținem cont de fapta că une, de multe ori femeile acceptă locuri de muncă precare sau cu uh, jumătate de normă, ele sunt mai expuse din cauza stereotipurilor, sunt discriminate și foarte adesea multe trăiesc sub pragul de sărăcie. Multe își cresc copiii singure și se confruntă cu tot felul de probleme. Deci trebuie să ținem seama de decalajul salarial, decalajul psihologic. Uh, se vorbește despre 17 până la 20% și chiar mai mult diferențe de salarizare între femei și bărbați. Dacă speranța de viață este mai mare la femei decât la bărbați, trebuie să recunoaștem că există femei, uh, un grup de femei care ajung până la o vârstă foarte mare, să zicem 80-85 de ani, dar atunci Uh, starea lor de sănătate este foarte proastă și ele își trăiesc cu greu viața. Deci, eu cred că ar trebui să facem o revizuire aici. Să revizuim sumele minime acordate la pensionare. Eu sper să se găsească un set de criterii veritabile pentru a reflecta această diferență dintre femei și bărbați. Și avem câteva amendamente în acest sens. amende, amendamente care reflectă poziția socialiștilor și care țin seamă de dificultățile cu care se confruntă femeile. După părerea mea, Cartea Verde reprezintă o bază foarte bună pentru a pune la punct niște sisteme de pensionare viabile. Și sper ca prin aceste amendamente să aducem și mai uh, multe beneficii femeilor. Mulțumesc! spune președinte. Mai avem încă vreo câteva puncte pe ordinea de zi și la 11.30 vom avea reuniunea coordonatorilor. Așa că, ca să ne încadrăm în timp, o să vă rog pe toți cei care doriți să interveniți să fiți cât mai conciși. Doamna Bauer. Thank you so much. It's uh, really a... Uh, Mulțumesc foarte mult. Problema este într-adevăr foarte interesantă. Vreau să spun uh, doar că uneori uh, șansele sau oportunitățile egale aduc uh, uneori și dezavantaje. Am ascultat părerea colegii anterioare și ni s-a spus că acolo, în Cehia, femeile se bucură de un avantaj la pensionare, însă în Slovacia acest avantaj nu mai există, el s-a pierdut. Ba chiar uh, s-au uh, făcut eforturi uh, pentru a reduce contribuția în funcție de numărul de copii. La fiecare copil procentul este de 0,5% de altă parte, pe de altă parte, mi-amintesc foarte bine că a existat și o încercare de a institui un sistem diferit de calcul al pensiilor în funcție de speranța de viață din țara respectivă. Deci, în funcție de speranța de viață, să se modifice vârsta de pensionare. Și la momentul în care mă gândesc eu, diferența era de vreo șapte ani. Ca să includem aceste diferențe în sistemul juridic, ar însemna să facem ceva foarte periculos. Probabil că Barbara avea, avea o sarcină foarte grea pentru că ea va trebui să încerce să obțină un compromis să vină cumva cu niște amendamente care să reflectă toate aceste diferențe. Vreau să mai adaug că există o rezoluție pe care cred că am adoptat-o în 2006, dacă nu mă înșel, sau poate 2008. Iar această rezoluție abordează problema diferenței de salarizare între sexe. Există o diferență între pensia pe care o primește un bărbat și o femeie. În uh, mare parte a țărilor europene. Deci cred că este momentul să îi cerem Comisiei Europene să abordeze, să soluționeze aceste diferențe. Mulțumim, doamna Luling. Merci, președinte. Vă mulțumesc, doamna președinte, și îmi cer scuze că am fost ocupată cu alte probleme. Sunt uh, și chestor, așa că am mai multe pe cap. Deci, uh, mă scuzați, doamna Matera și dumneavoastră. Atunci când venim cu tot felul de revendicări, eu cred că ar trebui să fim mai atente uh, la sistemul pe care vrem să-l schimbăm, la regimul care există în statul membru. Eu nu știu de ce vorbim despre calcule actuariale aici. Sigur, ele sunt importante, însă nu cred că vreți să spuneți, sau poate vreți să spuneți că ar trebui să avem în vedere un astfel de calcul pentru a stabili renta sau pensia. În țara mea știu că cu cât lucrez mai mult, cu atât uh, salariul este mai mare și cu atât și pensia este mai mare. Normal, nu? La noi se cotizează pe baza salariului. Deci, cei care au cotizat mai mult au dreptul la o pensie mai mare. Trebuie deci să fim uh, foarte atente, pentru că ni se cere aici să luăm uh, în calcul și munca cu jumătate de normă. E bine, într-un sistem în care pensiile sunt finanțate prin cotizații și calculate pe baza salariului declarat, deci al cotizaților plătite legal, într-un astfel de sistem nu putem cere ca cineva care a muncit 8 sau 20 de ore pe săptămână să aibă aceeași pensie ca cineva care a lucrat 40 uh, de, de ore pe săptămână și a cotizat. Sigur, aici încercăm să obținem niște pensii minimale, dar există deja niște sume minimale care stipulează că cei care au lucrat foarte puține ore au aproape același nivel de pensie ca cei uh, care au uh, avut uh, doar salariul minim. Există un nivel al salariului minim. Mi se pare puțin nedrept, pentru că aici nu ținem cont de anii petrecuți în învățământ. Cei care au crescut copii știu despre ce vorbesc. Prin acest sistem, cred că încercăm să uh, ne întoarcem undeva în urmă și acest lucru ar fi periculos pentru femei. Trebuie să existe o perioadă de educație dacă uh, vrem să ajungem la uh, un număr minim de, de ani de pregătire atunci când ajungem la pensie. Deci trebuie să fim mult mai prudente când ne formulăm uh, revendicările. Mulțumim, doamna Luling. Domnule Nordheim, câteva comentarii scurte din partea Comisiei. Această carte a fost lansată deoarece Colegiul Comisarilor încearcă să definească o opinie cu privire la toate aceste chestiuni care sunt uh, legate. Încercăm să privim uh, problema sistemului de pensionare într-un mod uh, holistic și să ajutăm cumva statele membre. Comisia nu are absolut nicio intenție de a uh, lua din competențele statelor membre, ci pur și simplu încercăm să ne întrebăm cum ar trebui să își modernizeze Europa sistemul de pensii pentru a ține pas cu realitatea actuală, pentru a trage învățăminte din experiențele trecute și pentru a ne asigura că scăderea demografică uh, este cumva prevenită. Noi încercăm să reflectăm uh, tendințele ce apar uh, și ce influențează uh, sistemul de pensii. Vom aștepta avizul Parlamentului, cred că este programat pentru 15 noiembrie. Ne vom consulta și abia apoi vom emite avizul Comisiei, care va avea forma unei carte albe. Mulțumim. Doamna Matera, vă rog să trageți concluziile cât mai scurt posibil. Mulțumesc, doamna președinte. Cred că acest uh, document uh, ar trebui să aibă într-o singură frază toate cele exprimate aici. Mulțumesc pentru uh, recomandarea la prudență emisă de doamna Luling, într-adevăr. Tratăm aici o chestiune destul de sensibilă Sistemul de pensionare variază foarte mult de la un stat la altul. Cerem niște sisteme mai sigure, mai adecvate și sper că, grație comisiei noastre, vom reuși să obținem acea echitate între femei și bărbați. Mulțumesc pentru discuție. Aș fi vrut să răspund tuturor intervenienților, dar nu e posibil, așa că o să o rog pe doamna președinte să-mi dea mai mult timp data viitoare. Mulțumesc! Mulțumim. Uh, termenul de amendare este, de, este 10 noiembrie. Votul va fi în comisia noastră pe 29-30 noiembrie. Trecem rapid la următorul punct pe ordinea de zi. Punerea în aplicare a unei cooperări consolidate în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept. Îi dau cuvântul doamnei Clas. Dumnea ei este raportoarea noastră și o înlocuiește pe doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte. Dați-mi voie să o reprezint astăzi pe doamna Angelica Nibler, pentru că astăzi ea este în Bavaria uh, și luptă pentru o cotă minimă de femei în uh, posturile de conducere acest uh, document de cooperare consolidată, consolidată în domeniul legislației aplicabile divorțului și separării de drept, ei bine, dați-mi voie să fac pe marginea acestui uh, document o serie de observații. Astăzi, aproximativ 300 de mii uh, de căsătorii se încheie la nivel european în care partenerii vin din state membre diferite și asta duce la aproximativ 16 milioane de căsătorii binaționale la nivel actual. Anual, însă, din păcate, 140.000 până la 170.000 din aceste căsătorii duc și la un divorț. Având în vedere diferențele materiale cu privire la dreptul uh, la divorț uh, în Uniunea Europeană și uh, având în vedere și obiectivele spațiului unei spațiului libertății și justiției și securității, dar și libera circulație a persoanelor, este foarte important să fim foarte precauți cu, regle, cu reglementările în vigoare și cu uh, reglementările care arată competența instanțelor. Doamna Nimbler dorește să ia poziție față de diferitele amendamente. La 1 este vorba de o adăugire la considerentul 16, când este vorba de alegerea temea, temeiului juridic. Acesta trebuie preluat din um, prevederile juridice um, în vigoare, pentru a se asigura că partenerii au au făcut această alegere în mod conștient și în um, după ce au fost informați, doamna Nibler promit, uh, uh, propune o, um, um, un document notarial care să certifice cunoștința acestor um, uh, informații și faptul că alegerea a fost luată în mod um, în cunoștință de cauză. Trebuie să ne gândim că în diferitele state membre există uh, și reglementări diferite cu privire la uh, asistența, uh, cu privire la uh, costurile procesului. Trebuie să ne asigurăm așadar că exact acolo unde există aceste reglementări, ele trebuie să fie și aplicate și pentru asta uh, elaborarea, elabora, cea care a redactat avizul a solicitat o serie de măsuri, mai ales în ceea ce privește separarea de drept, pentru a se asigura că mai ales partenerii financiari, partenerii uh, mai uh, uh, care nu se bucură de o fi situație financiară atât de bună, uh, nu sunt discriminați, de exemplu, când există um, un cont comun și femeia nu are acces la el, de exemplu. Așadar, am să încerc să fiu mai uh, succintă. Aliniatul 2 și 5, considerentul 17, aici trebuie să se cadă de acord asupra dreptului ce urmează să fie utilizat în cadrul unei, unui divorț și separării de drept, dar aici uh, prevederile nu sunt suficiente. Se solicită un uh, document notarial care să certifice această alegere. Apoi, acordul trebuie să fie Uh, să nu fie numai pe cale electronică, pentru că astfel el poate fi uh, falsificat. În considerentul 21 se spune că în multe uh, state membre separarea de drept este recunoscută atâta timp cât nu există o legislație la nivel european cu privire la separarea de drept. Aici raportarea este de părere că statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a, lua, de a utiliza regulamentul în mod direct, dar luând în considerare diferența între statele membre și să se utilizeze regulamentul și pentru um, parteneriatele înregistrate. La punctul 4 este vorba de extinderea domeniului de aplicare. În propunerea comisiei, domeniul de aplicare se referă numai la divorț și la separarea de drept însă anularea unei căsătorii nu este menționată. În multe cazuri poate să fie important pentru femei să nu fie divorțate uh, în mod oficial, ci să fie anulată căsătoria. Însă pentru că legătura cu, cu căsătoria este uh, directă, trebuie să se aplice aceste reglementări și anulării căsătoriilor. Uh, Atât cu privire la documentul Angelicăi Nibler, așteptăm cu nerăbdare comentariile colegilor. Papadopoulos, veldit, veldit, cot. Okay. Doamna Papadopoulos, vă rog să fiți succintă. Da, doamna președinte, am unele întrebări pentru domnul... Aveam unele întrebări pentru domnul Tarabella. Chiar dacă... Dar pentru că nu este, am o întrebare către doamna Nibler, doamna raportor. Este vorba de declarația pe care tocmai ați făcut-o și anume extinderea domeniului de aplicare uh, a regulamentului la anularea uh, nunții. De fapt, întrebarea o pune în numele domnului Tarabella. Uh, întrebarea este de ce a fost exclusă din propunerea comisiei această anulare a uh, căsătoriei. Încă două întrebări pentru comisie. În primul rând, cu privire la articolul 5 puteți să clarificați principiul lex fori um, utilizând un exemplu concret, pentru că, în mod obișnuit, lex fori uh, este legea locului în care s-a stabilit jurisdicția. Dar dacă jurisdicția este în Malta, care nu recunoaște divorțul, ce se întâmplă? Am dori așadar unele, întrebă, unele clarificări cu privire la asta. Ne puteți da un exemplu de lege care nu prevăd divorțul, divorțul sau care nu prevăd separarea de drept? Și, în al doilea rând, ceva cu privire la articolul 7, întrebarea adresată Comisiei. Puteți clarifica ce înseamnă în mod manifest incompatibil cu legea publică. Se urmează uh, uh jurisprudența CEZ în acest, uh, CEZ în acest uh, sens? Vă mulțumesc, doamnă Lulin. Mulțumesc, doamnă președinte. E un punct foarte important și de aceea cred că nu e cazul să ne grăbiți foarte tare și să ne solicitați să nu intervenim. Ar trebui să dispunem de timp, să discutăm pe îndelete, pentru că e un punct delicat. Mă bucur, mă bucur această inițiativă a Comisiei pentru că deja sunt peste 45 de ani de când am uh, solicitat prima dată Comisiei să se ocupe de acest punct. Domnul Walter Hallstein, președintele de atunci al Comisiei, mi-a spus că nu dispune de competențe în acest sens, pentru că tratatul nu le dădea aceste competențe. Însă avem o problemă foarte gravă um, și legat de turismul divorțurilor din cauza legislației foarte diferite în materie de divorțuri în diferitele țări ale Europei. Cred că era 1985 când am um, redactat un raport din proprie inițiativă cu privire la separarea drepturilor de pensie în caz de divorț. Cred că ar trebui să revedem acel raport în care au fost incluse mai multe recomandări și poate că ar fi bine să le preluăm în uh, raportul de acum. M-aș, o să mă opresc aici, deși am multe alte lucruri de spus. Cred că este important să nu reluăm lucruri pe care le-am solicitat deja comisiei și care de altfel de 15 ani n-a făcut nimic. Am făcut aceste solicitări tocmai pentru a se evita acest turism al divorțurilor. În Germania există o împărțire a drepturilor de pensie în caz de divorț, dar în alte țări nu. Pentru pentru ca bărbatul să nu trebuiască să-și împartă drepturile de pensie cu femeia care nu a lucrat, bărbații din Germania încearcă să meargă în alte țări când trebuie să divorțeze. Mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Luling. Sunt de acord cu dumneavoastră că este un subiect important, dar nu prea mai avem timp acum. Avem un oaspete pentru următorul punct de pe ordinea de zi și trebuie să-l ascultăm. Așadar, doamnă Escova, vă rog, pe scurt. Pe scurt, așadar. Sunt de părere că este un subiect foarte important și că avem nevoie de mult mai mult timp să-l dezbatem. Este un lucru pe care trebuie să îl explicăm, și anume cum legislația din statele membre va fi utilizată Există multe aspecte juridice pe care trebuie să le dezbatem. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna, domnul Alevski de la Comisie, vă rog. Good, morning, Madam Chair. Good... Bună dimineața, doamnă președinte! Bună dimineața tuturor! Mulțumim uh, pentru că ați invitat Comisia la reuniunea Comisiei FEM din această dimineață. Dați-mi voie să încep prin a mulțumi doamnei raportor pentru faptul că a, a redactat acest aviz atât de repede și pentru că a luat în considerare dorința Comisiei de a încheia acest dosar cât se poate de rapid. Și cred că contribuiți la acest scop. Apreciem așadar eforturile dumneavoastră în acest sens după ce am avut decizia în, uh, în iulie, um, iată, trebuie să utilizăm um, toate posibilitățile pe care le avem. Voi trece direct la întrebări. Întrebarea doamnei Papadopoulos. Prima întrebare a dumnea ei se referea la domeniul de aplicare al instrumentului. De ce s-a exclus anularea căsătoriei? A fost exclusă pentru că anularea căsătoriei ține de uh, a, existența și validitatea unei căsătorii. Iar acest punct se referă de căsătorie și divorț, nu de validitatea unei căsătorii. Deci se află în afara domeniului de aplicare. Dar vă asigur că nu se intră într-o zonă gri juridică. Există prevederi uh, sub uh, regulamentul Bruxelles 2A care se referă la asta. Nu vom uh, obține însă armonizarea legilor ce pot fi aplicate uh, legilor aplicabile. La punctul 2 uh, se pune întrebarea cu privire la articolul 5. Articolul 5 Uh, se referă la, uh, este uh, prevăzut ca un, ca un articol ce stabilește o regulă a legii aplicabile. S-a inclus la cererea unor state membre care au um, experiență cu acest, um, această regulă a dreptului aplicabil. Există state membre în care Uh, s-a intrat în întregi uh, dezbateri și în uh, procese foarte lungi cu privire la acest lucru. Se preferă o examinare sumară la început și aceste state membre spun că funcționează foarte bine în sistemul lor și noi am fost de acord cu asta în calitate de comisie din martie am încercat să urmăm mandatul statelor membre care doreau să continuăm cu această propunere și am inclus așadar această propunere care fusese deja inclusă în propunerea de compromis de la Consiliul din 2008. A treia întrebare. Ce înseamnă incompatibil în mod manifest cu ordinea publică? Este o clauză pe care o veți regăsi în toate instrumentele noastre de drept aplicabil este o clauză standard, nu este utilizată numai în instrumente europene, ci și uh, la Haga. Spunem în mod manifest uh, pentru a spune că acest uh, argument al ordinii publice trebuie să fie utilizat uh, cu precauție în Uniunea Europeană, unde avem un spațiu comun al justiției, trebuie să existe încredere reciprocă între instanțe, nu un joc de așa regele și pisica, astfel încât uh, să se poată aplica uh, legislația uh, și acest argument să nu poată fi utilizat decât în cazuri restrânse. Au existat unele comentarii și cu privire la viteza acestui raport. Ei bine, propunerea este din 2006, am făcut unele modificări la inițiativa statelor uh, membre, pentru că cooperarea uh, consolidată nu este ceva ce Comisia poate să propună din proprie inițiativă. Am avut timp să ne gândim la toate aceste aspecte, dar, bineînțeles, la final întotdeauna programul uh, este foarte strâns, dar suntem, um, suntem convinși că veți uh, continua pe, să faceți același, aceeași muncă foarte bună pe acest dosar. Vă mulțumesc! Mulțumim uh, reprezentantului Comisiei și pentru comentariile sale. Doamna Clas, pentru concluzii. Da, pe scurt și foarte rapid. Mulțumesc tuturor uh, pentru comentarii. Aș do- Le voi uh, transmite doamnei Mibler. Bineînțeles, în mod impulsiv uh, se pune problema uh, statelor în care nu există, în care nu există divorț și ne gândim imediat la Malta atunci, dar trebuie să uh, revenim și să ne gândim la uh, posibilitățile noastre. Este vorba de cooperare consolidată și este un pas foarte important. Uh, în primul rând să există informări și nu, nu există, nu este o discriminare dacă mă las informat, dacă sunt informat să, să știu și să fiu obligat să mă informez cu privire la dreptul care guvernează uh, di, divorțul uh, respectiv și cred că uh, împreună cu doamna Nibler vom ajunge la un rezultat pozitiv în această comisie. Mulțumim, doamnă Clas! Trebuie să ne grăbim să ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi. Pot să vă spun însă că pentru acest raport termenul de amendamente va fi 8 noiembrie, discuția în comisie va fi pe 29-30 noiembrie și comisia jurii va vota pe 2 decembrie. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale. Dați-mi voie să urez bun venit doamne Iegle în comisia noastră. Ne cerem scuze, doamnă Iegle, pentru că am întârziat atât de mult cu programul. Vă dau cuvântul în mod direct. Äh, Mulțumesc, äh, doamnă președinte. Din păcate trebuie să vă spun că la ora 12 va trebui să plec pentru că uh, întâmpin o delegație a noului guvern din Kyrgyzstan. Și ar fi foarte uh, nepoliticos din partea mea să las această delegație să mă aștepte pe hol. Așadar am să-mi dau uh, silința să uh, contribui la economia de timp. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a prezenta acest raport. Să vă explic ce, care este contextul. Președinția spaniolă se ocupase de acest subiect, rolul femeilor în agricultură și în zonele rurale, uh, și sta, uh, stabilise această temă ca o prioritate a președinției sale. După uh, președinția spaniolă, acest subiect dispăruse de pe radar, și dar existau însă o serie de persoane care considerau în continuare că este importantă această discuție, mai ales având în vedere reforma uh, PAC, mai ales în ceea ce privește cel de-al doilea pilon. Iar aici ne-am gândit să le dăm o față uh, femeilor în agricultură și în zonele rurale. Prima propunere de raport pe care am făcut-o, am trimis-o tuturor celor care au solicitat-o. Au putut să vadă așadar proiectul de raport. Dar am trimis acest raport și un, unor asociații de femei și de femei din zone rurale Raportul are voie să aibă o lungime maximă de 6.000 de caractere. Este, bineînțeles, foarte puțin și de aceea sunt numite foarte multe puncte, dar numai foarte succint. În Comisia Agri am discutat acest lucru în această săptămână și suntem de părere că cu bune amendamente și cu bune amendamente de compromis putem uh, aprofunda subiectul și am să vă rog aici să ne sprijiniți. Raportul este împărțit pe cinci secțiuni, două cu privire la considerente, femeile în agricultură și în zonele rurale și apoi uh, spațiul rural ca spațiu economic, femei în economia rurală și femei în agricultură. Dați-mi voi să vă prezint unele dintre punctele cele mai importante. Suntem uh, convinși și întreaga Comisie Agri este convinsă că femeile sunt coloana vertebrală a sectorului agricol, dar și a întregul, întregii zone rurale. Prezența lor este din ce în ce mai, mai uh, vizibilă și rolul femeii în uh, atât în gospodării țărănești cât și în companiile uh, din zonele rurale este din ce în ce mai important și trebuie subliniat. Atât femeile cât și bărbații au nevoie de perspective și de motive să rămână în zonele rurale. Contextul acestui uh, Uh, acestui, uh, acestei, acestei uh, prevederi este acela că de multe ori în zonele rurale avem femei foarte bine, cu o educație înaltă și care părăsesc zona rurală și rămâne practic spațiul gol, lucru care duce la îngrijorări și preocupări în multe state membre. Deci această perspectivă de a rămâne în zona rurală este foarte importantă. Ne întrebăm cum pot fi uh, satisfăcute necesitățile, dar și potențialul femeilor din statele membre și cum pot fi ele mai bine integrate în performanța generală a acestor zone. Odată este vorba de implicarea uh, femeilor uh, independente și a familiei. Deci cum, cum poate o femeie să exercite o activitate independentă odată într-o întreprindere sau poate uh, în același timp uh, să fie căsătorită cu un fermier. Ce ar fi uh, nevo- care ar fi necesarul de uh, instituții de îngrijire, de care ar fi necesarul în ceea ce privește educația, uh, structurile, infrastructurile ne-am dat seama că nu există baze de date cu, cu astfel de informații, astfel încât este dificil să știm ce există în statele membre, cu toate că există multe bune exemple în uh, diferite state membre. Deci, exemplele de bune practici sunt greu de identificat. S-a discutat mult despre asta femeile de pe, din ferme trebuie să, se, să aibă posibilitatea de a participa și de a-și împărtăși drepturile și obligațiile ce reies. Aici e vorba mai ales de drepturi, pentru că obligațiile se impun cu mare plăcere femeilor. Este vorba așadar de reprezentare în uh, foruri uh, din domeniul agricol, dar și de uh, asigurări uh, și prevederi sociale. Bineînțeles, ne este foarte clar că în statele membre există prevederi uh, diferite, dar este foarte important să discutăm despre asta. Formularea mea, reprezentare adecvată în asociații și foruri, este formularea mea, dar pot să vă spun clar uh, că uh, reacția la, uh, la ce am trimis eu ca proiect de raport a fost că se solicitau cote de până la 40%. Aici va trebui să găsim o serie de soluții. În iunie am avut o primă dezbatere cu privire la acest uh, raport. Pe 28 septembrie a existat un atelier cu privire la acest subiect. Pe 26 octombrie am prezentat raportul în Comisia Agri, am avut timp până în, avem timp până în 16 noiembrie pentru amendamente și vom avea votul în Comisia Agri pe 26 ianuarie. În martie vom ajunge în plen. Mai este timp suficient pentru a contribui la discuții, pentru a veni cu argumente și eu sunt dispusă să le ascult pe toate. Vă mulțumesc! În numele Comisiei aș dori să-i mulțumesc doamnei Iegle. La solicitarea noastră ați venit să ne dați aceste informații despre dosarul acesta. Pe tema rolului femeilor în agricultură. După cum spuneați, termenul este 16 octombrie, votul la Comisia Agri va fi pe 26 ianuarie. Mulțumim foarte mult, doamnă Iegle, pentru vizita la comisie. Și cu aceasta declar închisă ședința Comisiei Permanente, însă aș ruga să rămână coordonatorii pentru ședința coordonatorilor. Restul lumii este rugată să părăsească sala repede, repede, pentru că deja suntem în întârziere. Nice to see you again. Nice to see you, yes. Interesting debate we yes, in yes, here. Yes. It's always better to have an interesting